Trebuie să um, avem obiective ambițioase, dar și uh, așteptări realiste. Vă mulțumesc, domnule comisar de Gucht. Acum, uh, din partea comisiilor, în primul rând, domnul Martin, din partea Comisiei AFET.